Περνάμε στο δέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Trecem acum la punctul 10 de pe ordinea de zi, adică un follow-up în urma conferinței de la Berlin, până în aplicarea embargoului cu privire la arme în Libia. I-am invitat pe colegii noștri de la delegația uh, cu țările din Maghreb, cărora le urez bun venit și de asemenea le urez bun venit uh, doamnelor Stefane Williams de la Națiunile Unite care în urma reuniunii informat 5 5 a Comisiei uh, Militare Comune cu privire la încetarea focului în Libia se află la Geneva deci vom uh, comunica cu dumnea ei prin videoconferință. O salut și pe doamna Rosa Maria Gili, șef de unitate pentru Maghreb în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. Îl salut și pe domnul Gratiano, Grațiano, mă scuzați, de fapt, domnul Grațianu, în timpul carierei sale de general, a spus că niciodată nu a asistat la un conflict atât de apropiat de granițele Uniunii Europene. Tocmai am discutat despre situația securității din Mali și am aflat că una din cauzele crizei um, este și traficul de arme din Libia. Decizia cu privire la embargoul pe arme a venit în urma unei rezoluții a Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite din 2011 și punerea în aplicare deciziei de către toate părțile a fost uh, confirmată la conferința recentă de la Berlin. Însă, așa cum a declarat ieri domnul Borel, altul reprezentant al lui pentru politică externă, acest embargo de fapt nu este pus în uh, practică. Acum, operațiunea Sofia, aceasta a început în 2015 și obiectivul său principal să, era să combată traficul de ființe umane și din 2016 încoace s-a inclus în mandat și pregătirea membrilor din paza de coastă libiană. Deci uh, și supravegherea uh, situației de acolo pentru a împiedica traficul de arme. Ieri, uh, miniștrii de externe au hotărât să înființeze o nouă misiune militară în apele teritoriale ale Libiei, operațiune care să înlocuiască operațiunea Sofia și care va avea ca scop uh, aplicarea embargoului pe arme, uh, embargo decis de Consiliul de Securitate ONU. Și la următoarea reuniune a ministrilor de externe se vor stabili deciziile legate de această operațiune. Deci acesta fiind spus, îi voi da acum cuvântul doamnei Williams timp de 10 minute Dumnei ne va explica care este situația acum de la puțin timp de la conferința de la Berlin. Bună ziua tuturor! Am plăcerea de a mă adresa membrilor Comisiei de Apărare din Parlamentul European. Deci astăzi am avut uh, cea de-a doua rundă a negocierilor în format 5 plus 5 a Comisiei Militare Comune, de părțile implicate în conflictul din Libia. Deci, aceste negocieri vin după reuniunea de inaugurare a Comitetului de follow pentru Libia, în urma declarației de, reuniunii de la Berlin. Prima reuniune a avut loc la München, acum două zile. A fost o reuniune pozitivă, niște discuții foarte mm, interesante și ceea ce S-a văzut după conferința de la Berlin și știind uh, cu ce provocări ne confruntăm cu toții uh, cu privire la punerea în practică a comunicării de la Berlin, care credem noi că într-adevăr abordează în mod cumprinzător toate fațetele uh, legate de conflictul din Libia. Însă dacă e să ne gândim și la rezoluția din Uh, Consiliul de Securitate ONU cu numărul 2510, care sprijină și concluziile um, reunirii la Berlin, conferinței de la Berlin. Acum, ce s-a obținut la Berlin? E bine, înființarea unei structuri de protecție internaționale pentru procesul uh, libian. Deci din ianuarie 2019 până acum, S-a evaluat tot ce s-a făcut pentru a activa documentul operațional care însoțea concluziile conferinței de la Berlin, deci care le-a fost uh, prezentat celor 13 țări și două organizații regionale. E vorba de viziunea noastră în legătură cu modul în care putem acționa în funcție de aceste concluzii și cum anume putem uh, transforma acest proces internațional într-unul libian. Am avut și prezentarea făcută de către domnul Salami în iulie anul trecut, un document pe care ne-am bazat. Acum, ce s-a întâmplat după conferința de la Berlin? Au avut loc câteva reuniuni importante, una în Algeria, Algeria a organizat o reuniune ministerială cu vecinii săi, cu Libia, în ianuarie. Uniunea Africană, de asemenea, a organizat o reuniune a Comitetului la nivel înalt în Republica Congo. Și au avut loc discuții, de asemenea, la cea de-a 23-a sesiune um, a Uniunii Africane la Addis Abeba în februarie, pe 11 februarie. Și, bineînțeles, a avut loc și Consiliul de Afaceri Externe al UE ieri la Bruxelles. Deci, acum, avem această atenție regională și internațională și o combinăm cu faptul că pe 25 februarie, pe 11 februarie s-a adoptat rezoluția 2510 la Consiliul de Securitate ONU. E bine, toate acestea uh, sprijină apelul pentru o încetare durabilă a focului. Acum, uh, din partea Consiliului de Securitate ONU s-a transmis un semnal pe care trebuie să-l asculte autoritățile libiane. Deci ceea ce se întâmplă în Libia se bucură acum de atenția comunității internaționale și pentru libieni e practic încercarea de a găsi pace și stabilitate. E o dorință pe care o are populația. Înainte de conferința de la Berlin și în urma acestei conferințe, am uh, acționat practic pe cele trei piste. Economică, cea de securitate și cea politică. Din punct de vedere economic, chiar înainte de conferința de la Berlin, pe 6 ianuarie, Uh, am uh, reunit experți din Libia pentru a începe discuțiile despre crearea a două comisii. Una pe chestiuni economice, deci cu experți, și o alta pentru a avea un mecanism de dezvoltare și reconstrucție. În ceea ce privește Comisia de Experți uh, Economici, la Cairo, săptămâna trecută, aceasta s-a întâlnit a doua oară și au adoptat și stabilit niște termeni de referință care prezintă practic uh, sarcinile urgente ale acestei comisii. Deci se concentrează pe problemele care trebuie soluționate imediat, din punct de vedere economic și din punct de vedere al sistemului bancar, care bineînțeles acum e supus la presiuni extraordinare din cauza uh, blocajului pe petrol. Deci sursa de venit, practic, a fost tăiată pentru statul libian. Deci e practic aici uh, un risc de criză bancară. Mai multe bănci din estul uh, Libiei ar putea da faliment în următoarele luni, inclusiv una din băncile cele mai mari din regiune, care ar duce la și mai multe presiuni sociale, economice și financiare asupra populației. Deci s-au format trei grupuri de lucru acolo la Cairo. Un grup care a analizat problema embargoului petrolier, problema distribuirii veniturilor, descentralizării, combaterii corupției, a transparenței, deci un set de probleme. O a doua serie de probleme țin de criza eventuală din sectorul bancar, care afectează toate uh, instituții, împărțirea instituțională, practic uh, Banca Națională are o subsidiară la Tripoli și are și un alt sediu în estul Libiei. Și ultimul grup de lucru s-a concentrat și se va concentra pe eforturile de reconstrucție și dezvoltare. Și dacă să ne gândim la reconstrucție, vrem ca uh, imediat ce vom avea pace și stabilitate, să poată fi demarate mm, și distribuite în mod echitabil pe teritoriul libian proiectele de reconstrucție, deoarece, din nefericire, există o serie întreagă de orașe care au fost distruse. Derna, în est, în sud, uh, Capsaba și alte orașe și acum și în vestul Libiei, zona Tripoli sau zona Oarșafan au fost uh, grav distruse și afectate în 2014. Bineînțeles că la Geneva s-au purtat și primele negocieri militare între 3 și 8 februarie, mai exact. A fost cea de-a 16-a reuniune, deci un prim pas pentru încetarea focului fost o reuniune, o reuniune care a durat șase zile, practic, uh, menită să, să um, facă toate eforturile pentru a vedea ce se poate face din punct de vedere militar. O reuniune constructivă, o primă rundă de discuții. Cele două delegații au hotărât să nu se întâlnească direct față în față, deci s-au desfășurat negocieri în paralel Însă am obținut acorduri cu privire la menținerea încetării focului. S-a vorbit despre nevoia de a păstra integritatea teritorială, s-a vorbit despre opoziția față de interferențe străine și în ceea ce privește plecarea luptătorilor străini și combaterea grupărilor teroriste de pe lista ONU. Ambele părți au fost de acord că trebuie măsuri de Um, sporirea încrederii, să existe schimburi de prizonieri. S-a discutat de asemenea, s-a discutat și despre situația persoanelor strămutate care ar trebui să se poată întoarce acasă și, bineînțeles, practic, uh, miza centrală era o încetare a focului. care e condiția sine qua non pentru ca civilii să se poată întoarce la domiciliu. Negocierile vor continua pentru a ajunge într-adevăr la un armistițiu. Pe teren, provocările sunt majore. S-au raportat cam 200 de încălcări ale încetării a focului din ianuarie. Noi facem o monitorizare neoficială, un mecanism oficial de monitorizare a încetării focului încă nu a fost stabilit, deci va fi um, decis în formatul 5 plus 5, însă au existat deja foarte multe încărcări ale armistițiului. Chiar și astăzi, portul din Tripoli a fost uh, atacat cu rachete. 16 rachete au căzut în zona portului, aproape că au atins uh, un vas care uh, transporta gaz natural lichefiat. Deci dacă ar fi fost atins acel rezervor cu gaz natural uh, lichefiat, ar fi fost adevărată tragedie deci părțile tot folosesc artilerie grea, trag cu rachete, aeroportul a fost lovit de mai multe ori, au existat confruntări în zone din estul uh, orașului Tripoli, cum ar fi Abu Ghraib sau Aluașca. Prin urmare, există foarte multe tensiuni în continuare pe linia de front. Acestea, <laughs> în pofida acestui lucru, cele două părți și-au luat, totuși au dat promisiunea că vor menține, vor încerca să mențină armistițiul. Însă noi privim lucrurile cu foarte multă îngrijorare și am trimis niște mesaje publice foarte clare în legătură cu faptul că au avut loc încălcări uh, vădite și foarte grave a embargoului pe arme impus de ONU. Ehm, această conferință a fost un prim pas necesar, deoarece <laughs> în Libia sunt extrem de multe arme, e o țară inundată de arme. Domnule președinte, spuneați de faptul că aceste arme acum trec din Libia și ajung și în alte zone de conflict, deci au fost un pericol pentru zona Sahelului și sunt în continuare. Uh, un pericol pentru acele țări din Sahel care sunt expuse la un risc crescut de terorism și de violență. violență. Situația umanitară, de asemenea, uh, e o sursă de îngrijorare. Viața multor oameni din Libia se înrăutățește. O persoană din patru acum a fost afectată negativ de conflictul uh, în curs și cam jumătate din cei 8 milioane de oameni afectați de criză au nevoie de o formă sau alta de asistență umanitară. Asta înseamnă că o treime, chiar o treime din uh, refugiații și migranți sunt afectați. Există atacuri asupra infrastructurii civile, mai ales a spitalelor, de pildă. Atacuri care s-au dublat, practic, în 2019 după ce a fost uh, atacat Tripoli pe 4 aprilie și asta a dus la foarte multe victime. Peste 149.000 de oameni din zona Tripoli și-au părăsit, au fost nevoiți să-și părăsească casele și cam 300.000 de oameni sunt în pericol foarte mare din cauza strămutării. Sunt persoane care au trebuit să fie strămutate. Poate că ar trebui să încheiați, spune președintele. Voi încerca să ajung la concluzii, spunându-vă că ne luăm angajamentul pentru a continua impunerea embargoului pe arme. Am anunțat uh, reluarea dialogului politic care uh, va începe pe 26 februarie la Geneva, după cum am spus. În, camer, în uh, Parlamentul libian fragmentarea este foarte mare. Deci noi solicităm acestui Parlament să-și intensifice eforturile și să uh, Uh, respecte ceea ce trebuie să fie un proces democratic de alegere a reprezentanților. Avem propriile noastre cote pentru aceste reuniuni, le vom folosi pentru a se asigura că sunt reprezentate ambele sexe, minoritățile, societatea civilă în grupul de negociere de la Geneva care se va întâlni doar peste 9 zile până la urmă. Deci vă mulțumesc și mă voi plece. Thanks a lot for your information. Mulțumim pentru prezentare. Doamna Gili, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. E o onoare pentru mine să particip la această reuniune, în această dupămasă. Mă bucur că am venit chiar astăzi, după ce s-a întâmplat ieri la Consiliul pentru Afaceri Externe. a fost un moment uh, foarte important. Ați auzit că domnul Borel a spus chiar la Parlament, chiar de la început, că intenționa să uh, acorde o atenție sporită Libiei. General Grațian i-a spus că e într-adevăr conflictul cel mai apropiat de Uniunea Europeană la care asistăm și într-adevăr considerăm că UE trebuie să joace un rol mai puternic în Libia, un rol în orice caz mai puternic decât cel pe care l-am uh, jucat până acum. Și iată, credem că avem uh, ocazia acum. Și asta poate din două motive. În primul rând, Stefania a vorbit despre acest uh, aspect, noul proces, tot ce s-a întâmplat la Berlin și ce a urmat după. Și apoi ocazia oferită de către acest mesaj puternic de unitate pe care UE dorește să îl uh, transmită în legătură cu Libia. Acum, în legătură cu conferința de la Berlin, noi considerăm că, într-adevăr, acolo s-a făcut ceva extrem de important într-un moment uh, crucial. Într-un moment în care în Libia existau foarte multe noi inițiative o proliferare periculoasă de noi inițiative, aș spune, pentru că ONU a venit cu această idee care a fost preluată și de către cancelarul Merkel de a lansa un proces uh, diferit și astfel a reușit să creeze această asociație internațională, dar și să reimpună uh, întâietatea procesului ONU un proces pe care noi, Uniunea Europeană, l-am sprijinit întotdeauna pe deplin. Avem, de asemenea, avantajul că și celelalte inițiative uh, menționate în cadrul respectiv uh, uh, intră în această asociație internațională. Înaltul reprezentant uh, a fost uh, implicat în procesul de la Berlin de la început și așa a și spus că dorea să obțină rezultate concrete, uh, mai ales din perspectiva UE. Doream să ne axăm pe două chestiuni urgente. Declarația de la Berlin este lungă, dacă nu mă înșel, 54 de puncte. Ea acoperă mai multe domenii dar începe mai ales cu partea cea mai urgentă, respectiv punerea în aplicare sau aplicarea embargoului privind armele și uh, încetarea ostilităților. Și pe aceste două aspecte ne-am uh, axat pe când în altul reprezentant a, a, a, susit, a, uh, a fost numit în funcție. În 10 ianuarie a cerut uh, respectarea armistițiului și după aceea a solicitat uh, a anunțat că vor exista și acțiuni UE pentru a sprijini ONU și procesul de la Berlin. N-a fost ușor. Știți că există uh, foarte multe sensibilități care rămân varabile, dar ieri s-a luat această decizie unanimă de a lansa o nouă operațiune în Marea Mediterană cu un cu uh, active maritime și cu un satelit care va fi diferită de operațiunea Sofia. Operațiunea Sofia urma să expire la jumătatea lui martie și așa se va și întâmpla, dar noua operațiune va avea un uh, mandat diferit. Se va axa pe uh, aplicarea embargoului privind armele, a embargoului ONU. Noi dorim să existe o decizie la următorul uh, Consiliu, așa cum spunea președintele, probabil în 22 martie. Modalitățile de funcționare ale operațiunii vor trebui să fie, bineînțeles, uh, stabilite și va trebui să ținem cont de, iată, diversele sensibilități de care vorbeam, dar avem totuși uh, voința politică, la fel ca și mesajul la unison uh, transmis de către cele 27 de state membre. Deja vedem ce putem face în general uh, pentru a sprijini procesul de la Berlin. Nu începem chiar de la zero. Deja am fost activi în mai multe domenii, inclusiv prin sprijinul acordat procesului ONU și vă pot da un exemplu concret. Acordăm uh, sprijin financiar ONU uh, Suntem, de asemenea, încrezo- încrezători uh, în ceea ce privește reunirea celor două părți la masa negocierilor în formatul 5 plus 5, ceea ce pe înainte părea imposibil pentru a discuta uh, modalitățile concrete ale embargoului privind armele și am dorit să mulțumim uh, lui Stefanii pentru eforturile depuse și uh, domnului uh, Salame pentru tot ce au făcut în acest sens. Deci, iată, avem acest uh, nou uh, avânt. Sigur că trebuie să ținem cont de faptul că situația de pe teren nu este întru totul încurajatoare. Am auzit chiar uh, unele zvonuri, spunând că avem două axe. În primul rând, uh, procesul de la Verbin, după aceea situația de pe teren, dar noi considerăm în continuare că uh, procesul de la Berlin a creat o oportunitate, trebuie să profităm de ea pentru a obține rezultate. Dar există și o uh, răspundere. Ca și ONU, suntem uh, bucuroși de faptul că Consiliul de Securitate ONU a reușit uh, să adopte săptămâna trecută rezoluția respectivă care solicită uh, încetarea durabilă a focului și care condamnă încălcările uh, multiple ale embargoului uh, privind armele. Dar ce s-a întâmplat la Geneva ne transmite semnale încurajatoare și dorim să participăm activ la acest proces. Primul mesaj pe care l-am transmis a fost transmis de către înaltul reprezentant Josep Vorel la conferința de la München, iar la Bruxelles vom organiza a treia reuniune la nivel înalt uh, a mecanismului de follow-up. Prima a avut loc la München, duminică, și această reuniune va uh, oferi ocazia de a face un bilanț al situației. Mulțumesc! Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Galer. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, prezentărilor de la Geneva și de la Bruxelles. Mă deranjează puțin faptul că pe ordinea de zi se spune follow-up al conferinței uh, de la München, embargoul privind armele în Libia. Am vorbit uh, foarte mult despre armistițiu sau despre nerespectarea lui. Nu știu dacă reprezentantele noastre ar putea să ne spună ceva despre punerea în aplicare a embargoului privind uh, armele. Pentru că se pare că uh, apar tot felul de întrebări foarte importante. El a fost convenit dar întrebarea mea este concretă. În zona care apare tot timpul pe hartă, pe hărți, există un domeniu care uh, va trebui controlat. Ce se întâmplă cu navele care vin din uh, Turcia și din Rusia? Vor fi și ele controlate? Pentru că vorbim despre principalii uh, furnizori de arme, ce se întâmplă cu și celelalte uh, Uh, nave. Știți că există o firmă privată rusească, Wagner, care uh, livrează uh, arme. Știți că există și arme care vin pe cale terestră din Egipt. Ce se întâmplă cu aeroporturile din Tripoli sau de la Benghazi? S-a gândit cineva la aceste aspecte? Știți că există și livrări din partea statelor din Golf. Cum arată acest angajament de, Știți că Consiliul de Securitate ONU uh, a vorbit despre uh, control, deci de embargoul privind armele. Cum vor fi efectuate toate aceste uh, controle? Cum se va face acest control la fața locului? Hotărârea a fost luată, dar acest embargo urmează să fie aplicat doar dacă nu va mai vin arme noi în Libia. Deci, am foarte multe întrebări uh, legate de uh, acest embargo privind uh, uh armele. Deci, m-aș bucura dacă mi-ați uh, răspunde la ele. Domnul Peters. Mulțumesc. Mulțumesc vorbitoarelor pentru informațiile furnizate. Am trei întrebări. Prima, implicarea Turciei în Libia. Știți că trimite trupe în Libia Uh, cum uh, se leagă asta cu progresele conferinței de la Berlin și ce ați spus? A doua întrebare. Antevorbitorul meu s-a referit Anunțarea unui embargo privind armele se face ușor, dar controlarea situației pe teren uh, nu e așa ușoară. Și deja există foarte multe arme în Libia. Deci, întrebarea mea este cum se va efectua controlul pe teren. Și a treia întrebare, ați spus că s-ar putea să asistăm la o criză bancară în Libia, dacă am înțeles eu bine. Care sunt, care ar fi măsurile pe care le-am putea lua pentru a evita și dacă cumva are loc o astfel de criză bancară, ce ar trebui să facem? Mulțumesc. Mr. Neumann, please. Thank Neumann, mulțumesc ambelor vorbitoare pentru prezentarea situației din Libia. Din păcate, sunt de acord cu domnul Galer. Trebuie să încercăm uh, să aflăm mai multe cum putem face să uh, aplicăm acest embargoul privind armele și aș avea câteva întrebări concrete. Prima dintre ele, în ce măsură înțelegeți sau uh, cum funcționează rutele prin care armele sunt uh, introduse ilegal în țară. Și aș dori să știu dacă misiunea prevăzută deocamdată ține cont și de, de aceste rute. M-aș referi la faptul că majoritatea armelor au fost uh, introduse ilegal pe uh, cale terestră. Ori noi vorbim despre uh, nave și aeronave. Apoi, a doua întrebare. Ideea acestei misiuni este să monitorizeze cine nu respecte embargoul privind armele sau să împiedice pe cei care introduc arme în Libia să nu o facă. E o diferență. Nu știu dacă înțeleg eu bine care este obiectivul misiunii. A treia întrebare. Pe lângă monitorizare și pe lângă împiedicarea acestor persoane, vom încerca să uh, îi numim pe cei care încalcă embargoul, uh, îi vom sancționa și adunăm și informații în legătură cu uh, armele produse în Europeană uh, ajung în Libia, prin Qatar sau prin uh, Egipt. Deocamdată sunt uh, zvonuri, nimic confirmat concret. Și o ultimă întrebare e legată și de activitatea noastră la Parlament. Cum arată calendarul acestui, acestei misiuni? Când urmează să fie ea operațională pe teren, având în vedere calendarul pe care îl aveți deocamdată? Mulțumesc! Thank you, uh, Chair. And... Domnul Asmani. Mulțumesc celor uh, două doamne. Situația armelor în Libia este foarte serioasă și uh, e clar că misiunea agreată e necesară, mai ales dacă ne gândim la nivelurile de influență din Libia. Trebuie să facem acest prim pas și apoi pentru doamna Williams. Ați vorbit de faptul că e un prim pas bun și necesar care e părerea dumneavoastră despre al doilea pas. Și aceeași întrebare și noi uh, am văzut că e vorba de un instrument de monitorizare ca misiune navală și aeriană, poate, dar ce facem la frontierele terestre? Pentru că există o frontieră terestră lungă în estul Libiei. Cum monitorizăm această frontieră? Mulțumesc. Aș vrea să pun și eu o ultimă întrebare. Cu puțin timp înainte de conferința de la Berlin s-a semnat un acord de înțelegere între guvernul Libiei și Turcia. Acesta prevede cadrul pentru cooperare militară între Tripoli și Ankara și mai există și un al doilea cadru, un acord legat de zonele ex economice exclusive ale celor două țări care violează, încalcă uh, flagrant drepturile Greciei. Cum vedeți evoluția acestui uh, acord între Libia și Turcia pe cele două subiecte, adică pe de o parte războiul civil din Libia și pe de altă parte relațiile cu Grecia în următoarea perioadă? Ms. Williams, please. Doamna Williams, patru minute aveți la dispoziție, vă rog. Bun. Cred că o să mă refer la acele subiecte care țin uh, de mandatul nostru și ce face ONU. În general, în legătură cu încălcările embargoului uh, pe arme, așa cum spuneam, Cred că decizia luată ieri în uh, Comisia pentru Afaceri Externe a fost un prim pas pozitiv, deoarece nu prea s-a monitorizat uh, situația acestui embargo. Și știm că sunt mai multe încălcări. V-aș uh, da raportul panelului de experți care este foarte exhaustiv pentru ultimii ani și care dă multe detalii arată și ce țări au încălcat embargoul. Dar, din păcate, nu există nicio acțiune în continuare. Nu s-au impus sancțiuni acestor țări și, practic, nu există nicio tragere la răspundere. Așadar, trebuie să oprim acest asalt, acest masacru, acest potop de uh, arme, mercenari, uh, luptători străini care merg către Libia <clears throat> mai ales dacă reușim să obținem un armistițiu de durată și generalizat. Iar pentru vecinii Libiei, care sunt foarte afectați de criza în desfășurare în regiune, acest lucru e cu atât mai important. E adevărat că sunt multe lucruri care intră în Libia pe cale terestră, dar și maritimă și aeriană. Deci trebuie să existe un fel de monitorizare, un mecanism cuprinzător de monitorizare. În ceea ce privește toate națiunile care acum se amestecă în uh, situația din Libia, mesajul trebuie să fie luați-vă mâinile de pe Libia, transformați-vă uh, ingerințele negative în unele pozitive și uh, încercați să asigurați o soluție cuprinzătoare și de durată pentru această țară care de 9 ani e în criză. Mulțumim mult pentru concluziile de la Berlin, pentru rezoluția Consiliului de Securitate, pentru că acestea reunesc elementele principale ale problemelor din Libia și, în mod simultan, acționăm pe trei axe, pe trei căi, fiecare cale susținându-le pe celelalte. Cred că, de fapt, aceasta este oportunitatea cea mai bună pentru a combate cauzele de fond ale acestui conflict de durată. Mulțumesc! Mulțumesc, voi încerca să răspund la celelalte întrebări. Cât privește modalitățile clare, nu pot să vă dau un răspuns astăzi. Decizia s-a luat ieri pe baza unui fel de acord politic între cei 27 și acum o să începem discuții imediat în Comitetul de Securitate, Politică de Securitate pentru a defini modalitățile. Nu știu exact care va fi mandatul uh, misiunii, știu doar care sunt obiectivele generale. Vom avea monitorizare sau aplicare. Vom începe realist. Probabil mai mult monitorizare decât aplicarea regulilor, dar va trebui să vedem care sunt contactele și cu ONU în această privință. Va trebui să stabilim o legătură directă cu un grup de experți menționat. Aceștia au mai multe informații decât noi și au mai mult decât noi sarcina de a um, indica clar vinovații. Și o, trebuie spus, încălcările sunt multiple și vin din toate părțile. Aș putea spune că toate numele pe care le-am auzit în sală se regăsesc în acel panel. Există și posibilitatea de sancțiuni, numai că atunci când vorbești despre țări, și despre asta discutăm, e mai complicat să impui sancțiuni. Însă și președintele se implică și încercăm să desfășurăm un efort diplomatic uh, semnificativ pentru a contacta acele țări care știm că vor fi esențiale pentru rezolvarea crizei din Libia. În legătură cu faptul că monitorizăm uh, marea, supraveghem marea, dar armele sosesc în principal pe cale terestră și cu avionul, ei bine, în a avea active pe mare înseamnă că avem și radare deci, concret, uh, n-am putea să ne gândim la o operațiune fizică pe toată frontiera terestră dintre Egipt și Libia. Sunt două țări suverane, deci nici nu ne putem gândi la așa ceva. Dar experții militari sunt convinși de puterea de descurajare pe care o oferă desfășurarea de forțe navale cu asistența sateliților asupra traficului ilegal. În legătură cu memorandumul de înțelegere dintre Libia și Turcia, nu cred că trebuie să spun nimic ce nu s-a spus deja la nivelul cel mai înalt pe 20 decembrie în Uniunea Europeană, în Consiliul European. Mesajul a fost foarte clar în concluziile Consiliului European, mai ales că memorandumul privind delimitarea încalcă drepturile suverane ale unor state membre ale Uniunii, nu respectă dreptul internațional al mării și nu poate produce consecințe juridice. Thank you. Mulțumesc.